gândim că e mai important viitorul și să avem o uniune cât mai puternică. Vă mulțumesc! Vom încheia acum. Următoarea sesiune începe mâine, joi, 3 februarie 2011. Aveți ordinea de zi pe site-ul internetului. Închidem sesiunea. Vă